Pan Przewodniczący! Hello. Good morning, colleagues. Bună ziua, dragi colegi! Începem uh, sesiunea de azi dimineață și primul punct de pe de zi este raportul domnului Salvador Gariga Poleda asupra unui nou cadru financiar multianual pentru o Europa competitivă, durabilă și favorabilă incluziunii. Domnul raportor este primul care va lua cuvântul. Domnul Garriga Poledo, aveți cuvântul. Bună ziua, domnule președinte, domnule comisar Lewandowski, dragi colegi. De 23 de ani de zile avem uh, cadre financiare multianuale care au dus la o evoluție regulată a creditelor de uh, plată și a creditelor de angajament. Și noi întotdeauna am încercat să existe o adecvare între acest cadru financiar multianual și obiectivele de dezvoltare ale Uniunii Europene. Este pentru prima oară când Parlamentul European a luat o inițiativă politică înainte de prezentarea comunicării din partea Comisiei, tocmai pentru că am dorit să ne uh, evidențiem prioritățile. Am lucrat foarte bine pentru că am primit numai puțin de 1100 de amendamente, am reușit să ajungem la mai multe zeci de amendamente de compromis și practic toate comisiile parlamentare și-au adus contribuția printr-un uh, aviz de opinie la acest raport și vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră, tuturor asistenților și staffului care m-au ajutat la redactarea acestui uh, raport. De asemenea, vreau să îi mulțumesc domnului comisar Lewandowski, precum și uh, președintelui uh, Barroso, pentru că m-am bucurat de cooperarea lor uh, uh totală. Pe 29 iunie va exista comunicarea, uh, va fi prezentată, mă scuzați, comunicarea Comisiei care va ține cont de prioritățile politice prezentate de către Parlament. Nu putem să ne mai mulțumim cu declarații frumoase făcute într-un cadru solemn și după aceea să nu existe uh, finanțare adecvată la nivel european. Nu trebuie ca strategia Europa 2020 să fie un eșec suplimentar care să ducă la creșterea euroscepticismului și a pesimismului. De aceea, strategia Europa 2020 a devenit o adevărată axă de dezvoltare în uh, următorul deceniu. Trebuie să folosim foarte bine, în mod cât mai eficient, fondurile europene. Dacă uh, gestionăm bine moneda euro la nivelul Uniunii Europene, vom avea mai mult de câștigat decât dacă uh, fiecare stat membru își gestionează propria monedă. Cerem Comisiei Europene să ia măsuri pentru a eficientiza cheltuielile banii, uh, cheltuirea banilor din bugetul european. Dacă nu finanțăm bine politica agricolă și politica de coeziune, nu vom reuși să ne îndeplinim obiectivele. De aceea cerem uh, Comisiei Europene ca bugetul alocat acestor două politici, precum și bugetul de dezvoltare și cercetare, să fie menținut și chiar crescut. De asemenea, trebuie mai multe fonduri pentru rețelele transeuropene, pentru lupta împotriva schimbărilor climatice și pentru educație. Sunt prioritățile pe care le-am menținut pentru acest cadru financiar multianual. Reducerea bugetului european nu este o perspectivă acceptabilă. Trebuie din potrivă să avem o creștere cu 5% față de cheltuielile totale din cadrul financiar uh, multianual actual și trebuie să ținem cont atât de politicile tradiționale cât și de noile priorități. Atunci când cerem 5%, uh, dăm dovadă de realism politic și ne dorim ca colaborarea interinstituțională să fie cât mai fructuoasă pentru a putea ajunge la un nou sistem de resurse proprii viabil. Și, bineînțeles, că trebuie să ținem cont și de uh, consecințele crizei actuale. Bugetul comunitar este absolut uh, indispensabil pentru ca toate cele 27 de state membre să fie conștiente de uh, uh, miza care este în joc, de provocarea care le așteaptă și pentru ca acestea să poată să facă față împreună uh, problemelor și obstacolelor care ar putea să apară pe viitor. Trebuie să se ajungă la un consens, să se creeze sinergii și sunt convins că raportul final care va fi supus la vot astăzi este mult mai bun decât cel pe care aș fi putut să redactez singur, deci mulțumesc încă o dată tuturor colegilor pentru colaborare. Vă mulțumesc! Dau cuvântul domnului Dol. Domnule președinte, dragi colegi, iată, n-am reușit încă să-mi trag sufletul. Criza monede euro, criza datorilor publice necesită soluții europene, nu naționale. Iată mesajul pe care, alături de Comisia Europeană și José Manuel Barroso, acest Parlament adresează statelor membre de luni de zile. Iar cei care vorbesc despre soluții europene vorbesc, de fapt, despre finanțare europeană. Finanțare pe care grupul meu dorește să, să o vadă adaptată noilor realități europene, atât în ceea ce privește obiectivele ei, cât și realitatea pun întrebare, o întrebare Consiliului. Europa anilor 2020 este oare aceeași ca cea a anilor 1960? Starea finanțelor publice a statelor noastre membre, perspectivele noastre de creștere economică, locul Europei în lume, sunt oare comparabile? Nu. Bineînțeles, Europa de astăzi nu mai are nicio legătură cu cea a părinților fondatori. S-a schimbat și ar fi irresponsabil să nu se reflecte aceste schimbări în modul în care este finanțată Uniunea, adică modul în care este ea concepută. Domnule președinte, dau cuvântul, las cuvântul lui Martin Schulz și voi relua apoi, dacă îmi permiteți, pentru că am prea am alergat și nu am uh, suficient suflu. Mr. President. Domnule domnul președinte Schulz, dacă dânsul poate să-și țină discursul, are cuvântul. Mulțumesc, aș prelua și timpul de intervenție al colegului Dol, fără problemă. Voi vorbi și în numele PPE. Vă mulțumesc. Domnule președinte, înainte de toate, vreau să mulțumesc domnului Gariga și colegilor și colegilor din Uh, comisie pentru că, din uh, punctul meu de vedere, au desfășurat o activitate excelentă. Rar mi-a fost dat să citesc un uh, raport atât de echilibrat ca cel care vine din subcomisia SURE. În ce privește perspectiva financiară, Doamnelor și domnilor, se conturează modul în care ne dorim noi să evolueze Europa. Pentru anii următori, avem nevoie de un buget care să facă față ambițiilor Uniunii Europene, ambițiilor șefilor de stat și de guverne și așteptărilor cetățenilor și cetățenilor din Europa. În spatele dezbaterilor care uh, par să nu fie chiar atât de importante legate de uh, cifrele de după virgulă, de fapt se ascund obiectivele Uniunii Europene pentru următorii 10 ani. În uh, intervale care se repetă, există uh, noi proiecții în legătură cu ceea ce trebuie să facă Uniunea Europeană, pentru ce tip de sarcini trebuie să se pregătească și în același timp constatăm că dotarea financiară necesară pentru aceste obiective nu există. Dacă dorim să transferăm planului comunitar mai multe sarcini. Dacă așteptăm din partea Uniunii Europene să financeze proiecte ambițioase și în același timp reducem fondurile pentru aceste proiecte, nu facem decât să stimulăm procesul de desolidarizare în Uniunea Europeană, în lupta tuturor împotriva tuturor, de pildă în domeniul politicii de coeziune. Pentru că, din păcate, acest sentimente de solidarizare se face simțit deja în anumite state membre ale și ar trebui să-l stopăm. Există și Europa pe care și imaginează David Cameron sau uh, guvernul din țările de jos sau cel puțin partidul care sprijină în clipa de față guvernul din țările de jos și anume că va fi o Europa în care se vor face tot mai multe reduceri bugetare, în care va exista un proces de renaționalizare. Din nefericire, acest proces poate într-adevăr să se realizeze. Dar eu cred că noi trebuie să ne imaginăm și o Europa a secolului 21 cu accente pe problemele ecologice, economice, poli- econom- provocărilor sociale, al provocărilor legate de migrație, Europa într-o lume a globalizării. Deci există două variante. Ori putem să ne separăm în elementele componente de la Republica Federală Germania cu 82 de milioane de locuitori și până la Malta, care nu atinge nici un milion. Ei bine, în țara pe care o reprezint eu, chiar având 82 uh, de milioane de locuitori, nu va putea singură să se impună în uh, competiția mondială. Avem o șansă doar dacă rămânem 27 de state membre în comunitate, atunci vom fi puternici. Și asta presupune că în următorii șapte ani perspectivei financiare, chiar până în 2020, uh, de fapt, Um, trebuie să existe susținerea bugetară necesară și îmi doresc ca și spiritul președinției polone să fie un spirit al cooperării care să imprime următorii ani în Europa. Să colaborăm și cu Consiliul și cu Comisia să realizăm aspirațiile cetățenilor și cetățenilor din Europa. Nu putem spune că ne dorim un plan Marshall pentru Mediterana pentru a stimula uh, evoluțiile democratice din nordul Africii și în același timp să reducem bugetul din Uniunii Europene. Noi dorim o finanțare de, cu 0,8% uh, din PIB și în același timp trebuie să găsim uh, bani pentru despăgubirile fermierilor în urma crizei actuale. Noi trebuie să-i ajutăm pe fermierii noștri Trebuie să ajutăm și pe cei din nordul Africii, dar pentru asta avem nevoie de un buget care să fie echilibrat pe termen lung și să fie realist. Mulțumesc, președintele. Vă întreb dacă sunteți de acord să răspundeți la o întrebare, pentru că domnul Hartong dorește să vă adreseze o întrebare. Uh, yeah. It's working? Okay. Funcționează? Bine, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să pun o întrebare estimatului meu coleg. Reacțiile um, sale la atitudinea guvernului uh, olandez sunt foarte negative, dar recunoaște dânsul dreptul democratic al statelor membre să uh, acționeze în urma uh, voinței cetățenilor lor? Aber, sehr geehrter Herr Kollege, Stimate coleg, bineînțeles, recunosc acest drept. Doar presupun și sper că recunoașteți și dumneavoastră că poziția guvernului țărilor de jos nu trebuie să fie anunțată ex catedra, ci să fie uh, supusă unei discuții într-o democrație multinațională respect propunerea ca bugetul Uniunii Europene să sporească cu 2,7%. Sper că m-ați ascultat cu atenție. În acest Parlament dezbatem pozițiile tuturor guvernelor deschis. Din punctul ăsta de vedere nu înțeleg întrebarea dumneavoastră, dar faptul că dumneavoastră deja susțineți democrația mi se pare că este un progres. Domnul Giefer președintele grupului ALDE. I have here the, uh... Am aici o scrisoare din partea reprezentanților guvernului majestății sale asupra raportului de la subcomisia Șure. Și în scrisoare se spune că guvernul majestății sale este dezamăgit de proiectul de raport al subcomisiei Șure, ceea ce înseamnă că avem de fapt un raport foarte bun, dragi colegi. Trebuie să vă spun că, în afară de această declarație, se mai spune că se mai spun anumite lucruri care sunt o adevărată provocare la adresa Uniunii Europene. Se spune că nu se poate accepta vreo mărire a cadrului financiar multianual și, în plus, <clears throat> se mai afirmă că ar trebui să respectăm Uh, fostul cadru financiar multianual, aceleași cifre, aceleași resurse, aceleași rabaturi. Nu trebuie să schimbăm absolut nimic. Totuși, guvernul majorității sale este un guvern care dorește să ia hotărâri, vrea să reformeze uh, Regatul Unit și chiar și întreaga Uniune Europeană. Deci eu nu, nu pot să înțeleg de ce trebuie să nu uh, ne abatem din calea deja desenată de fostul cadru financiar multianual. Deci, domnule președinte, cred că a venit momentul să spunem opiniei publice că nu prin a uh, reduce bugetul Uniunii Europene se va ajunge la consolidarea bugetelor din diferitele state membre ale Uniunii Europene. Că se vorbește despre faptul că uh, bugetul Uniunii Europene ar trebui să uh, um, fie diminuat cu 1%, asta nu reprezintă mai nimic. Există alte posibilități de a face economii și trebuie să spunem acest lucru guvernului majestății sale. Trebuie să spunem acest lucru guvernului britanic. Dacă vor să facă economii, trebuie să ofere un rol mai mare Uniunii Europene. Să vă dau trei exemple. Mai întâi ce privește politica externă. Știți că 28.000 de dolari este uh, suma uh, este numărul diplomaților, pe când în Europa avem 93.000 de diplomați. Vă dați seama, practic de patru ori mai mult, tocmai pentru că nu facem economii. Dacă Regatul Unit ar investi mai mult în bugetul Uniunii Europene, ar putea să facă uh, economii, de exemplu, în ce privește uh, uh corpul diplomatic britanic. În ce privește politica monetară, 44.000 de persoane în Europa se ocupă de politica monetară. 44.000, vă dați seama, și în Statele Unite ale Americii 18.000 în, la Rezerva Federală, ceea ce înseamnă de trei ori mai puțin decât numărul de funcționari din Europa care se ocupă de aceeași politică. Dacă guvernul britanic vrea să facă economii, atunci pot să dea mai multe competențe Europei și Uniunii Europene în general și ar putea să facă economii, să aibă mai puțin funcționari pe care trebuie să-i plătească ca să se ocupe de politica monetară. Iată cum ar putea să facă economie Regatul Unit. Poate să o facă și sectorul cercetării. Dacă ar fi de acord, de exemplu, cu brevetul european și aici ar face mult mai multe economii, de exemplu, la bugetul de cercetare. Iată răspunsul pe care trebuie să îl uh, dăm Guvernului Majestății sale. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, Mr. Joseph Dole. Domnul Joseph Dole, președintele PP-ului, are din nou cuvântul. Îmi cer scuze, să alerg, credeam că am 30 de ani, dar mi-am dat seama că am 60, de fapt m-am cam grăbit. Mulțumesc. Am început spunându-vă că finanțarea pentru Uniunea Europeană este dorită de grupul meu adaptată noilor realități ale Uniunii Europene la nivel de obiective și uh, situația finanțelor publice ale statelor membre, perspectivele lor de cercetare, locul Uniunii Europene în lume sunt oare comparabile uh, cu situația imaginată de părinții fondatori? Cu siguranță nu, lucrurile au evoluat, au schimbat și ar fi responsabil din partea noastră să nu reflectăm aceste schimbări în modul în care este finanțată Uniunea Europeană. Este o dezbatere eminamente politică pe care Comisia Specială a Parlamentului nostru în legătură cu Comisia pentru Bugete a dus-o de mai mult de un an încoace în legătură cu cadrul financiar multianual și felicit această comisie și cer ca acest spirit european care a domnit în această comisie să continue să domnească de-a lungul întregului acest uh, cadru multianual pentru ca Uniunea Europeană a concetățenilor noștri să avanseze. Iată, dezbaterea la care grupul PPE cere statelor membre să participe să participe pe deplin, adică nu doar declarând că um, scopul ultim este înghețarea uh, bugetului european până în 2020, Uh, sau uh, um, spunând nu unor resurse proprii. Dacă dorim resurse proprii pentru Uniunea Europeană, dorim acest lucru pentru ca uh, nu mai exercita o presiune atât de mare asupra bugetelor naționale care se află în situație de dificultate. Bugetul european a fost întotdeauna echilibrat, vă amintesc, ceea ce nu se poate spune despre bugetele statelor membre, care majoritatea sunt foarte îndatorate. Acest buget reprezintă 90% proiecte în interesul statelor membre și doresc să amintesc statelor membre că, forme, că fondurile necheltuite le sunt returnate la sfârșitul anului și tot nouă ne spun că gestionăm prost fondurile. Cred că trebuie să comunicăm mai bine. Așa că haideți să nu mai facem ca și cum bugetul european ar fi cel care ar face atât de rău bugetului familiilor europene. Un euro cheltuit la nivel european uh, duce la mai multe rezultate decât un euro um, cheltuit la nivel național, pentru că uh, dintr-un euro cheltuit la nivel național, 20 până la 30% uh, din cenți sunt folosiți pentru rambursarea datoriilor. Trebuie să spunem cetățenilor că pentru formarea de lungul întregului, dacă dorim să um, să avantajăm formarea de-a lungul întregii vieți. Dacă dorim să luptăm împotriva fugii materiei cenușii înspre Statele Unite și China, trebuie să acționăm. Altfel, statele noastre vor fi mai puțin competitive în lume și vom pierde pariul creșterii și ocupării. Adevărul este că fără finanțarea europeană a politicii de coeziune, um, diferențele între regiunile sărace și cele bogate vor crește. Adevărul este că fără finanțarea europeană, politica de securitate alimentară, politica energetică și politica de luptă împotriva schimbărilor climatice nu vor fi la înălțimea speranțelor și ambițiilor noastre. Adevărul, în fine, doamnelor și domnilor, este că fără finanțarea europeană a, a politicii externe și a politicii de apărare, Uniunea Europeană va continua să nu uh, fie un actor uh, principal pe scena mondială. Bineînțeles, nu e vorba doar de bani, dar modul în care Uniunea Europeană va hotărâ sau nu să investească și să stabilească priorități politice până în 2020 va fi determinant în ceea ce privește capacitatea Uniunii Europene de a conta în lume, de a influența lumea. Și de aceea Parlamentul European și știu că Celelalte grupuri politice care de data aceasta au vorbit înaintea mea sunt de acord cu mine. Deci de aceea Parlamentul European cere Consiliului să se gândească bine care este poziția sa în legătură cu perspectivele financiare. Dacă Consiliul este serios când spune că dorește din nou creștere și ocupare, trebuie să permită bugetului european resurse comunitare ca pârghie de acțiune. Dacă Consiliul dorește, așa cum dorește Parlamentul și, și Comisia să dea Uniunii Europene șanse în lupta uh, în cursa globalizării, trebuie să înțeleagă că cheltuieri bune sunt mai importante decât cheltuieli mici și acționa împreună este mai bine decât uh, să se disemineze, disemineze resursele în proiecte fără viitor. Este important pentru Uniunea Europeană și asta cer deputații din grupul PPE astăzi. Iată care sunt speranțele cetățenilor noștri în momentul în care tinerii uh, Uh, să se manifesteze la Atena sau la Madrid în momentul în care 500 de milioane de europeni își pun întrebări în legătură cu viitorul lor, a venit cu adevărat momentul să punem întrebări și să dăm răspunsuri la nivelul uh, provocărilor cu care ne confruntăm. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule președinte. Are cuvântul acum cuvântul, uh, cuvântul colegul Ashworth din partea ECR. Mulțumesc, domnule președinte vorbesc această ocazie pentru a vorbi în numele guvernului majestății sale și vreau să răspund domnului Verhofstadt, care ca întotdeauna uh, nu a înțeles lucrurile cum trebuie și uh, merge într-o direcție greșită. Raportul majestății sale spune că este o perioadă de criză în Europa. Ar fi constatat și domnul Verhofstadt că economiile stagnează, că industria se luptă să supraviețuiască în cadrul schimbărilor uh, mondiale. Ce uh, ne trebuie? Ne trebuie un buget care să fie uh, relevant, care să ofere cetățenilor o valoare adăugată. Deci, există un proverb. Dacă nu schimbi direcția, s-ar putea întâmpla ca la un moment dat să ajungi la punctul de la care ai plecat. E bine, acest buget ar necesita o schimbare de direcție. Noi și guvernul majestății sale suntem de acord că bugetul trebuie să sporească în domeniul cercetării, inovații, în uh, comunicații, în uh, tot ce înseamnă tehnică de vârf, acolo unde poate fi stimulată lumea afacerilor pentru că uh, în piața unică este nevoie să facem investiții inteligente ca să sporească și locurile de muncă. Dar nu am fi de acord uh, că ar fi acceptabil ca în această instituție, în contextul crizei, să se ceară o sporire a bugetului. Pentru că toate guvernele, de fapt, uh, operează cu bugete de austeritate, iar această instituție nu ar fi înțeleaptă dacă nu înțelege acest mesaj. Dacă uh, vor ignora ceea ce se spune în mesajul celor cinci șefi de guverne, pentru că ce se spune aici? Mai multă Europa nu este răspunsul. O Europa mai inteligentă este răspunsul corect. Deci avem nevoie de un buget care să se uh, concentreze mai mult pe tot ceea ce poate avea un efect stimulativ. Noi în acest sens trebuie să acționăm. Nu există până acum evidența că uh, s-ar acționa într-adevăr cu uh, voința de uh, a deplasa astfel accentele. Noi accept, acceptăm că uh, trebuie să existe cheltuieli crescute uh, în favoarea noilor priorități, dar trebuie din nou să revedem care sunt prioritățile tradiționale, pentru că altfel uh, ratăm o nouă oportunitate pentru bugetul european. Doriți să răspundeți la o întrebare pentru că există un coleg care s-a servit de cartonașul albastru. Domnul da, aveți cuvântul. Domnule președinte, aș vrea să-l întreb pe colegul meu dacă nu cumva nu acceptă că transferul de uh, fonduri bugetare din uh, planul uh, național spre bugetul comunitar în elemente cheie ar putea să determine o eficientizare a costurilor și ar putea în felul acesta să chiar să salveze uh, anumite cheltuieli. Acesta ar trebui să fie mesajul central al abordării Parlamentului European în ce privește reformarea perspectivei financiare. Este uh, o abordare logică și așteaptă un răspuns logic și rațional din spre Londra. Microphone, uh, microphone, please. Okay. Uh, Chairman, yes, I... Da, domnule președinte, înțeleg acest punct de vedere și ca întotdeauna teoria este corectă, dar practica greșește. Uh, arătați-mi dovezi unde, transferând fonduri, am reușit să îi uh, folosim banii mai eficient pe plan comunitar. Dați-mi dovezi că banii cetățenilor, contribuabililor au fost în felul acesta folosiți mai uh, corect. Da, în acest sens, uh, din nou spun, uh, o Europa mai inteligentă, nu neapărat o mai multă Europa. Mulțumesc. Dau cuvântul colegului Bas Eichhout din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Este foarte interesant să vedem că atunci când discutăm despre cadrul financiar multianual, de fapt, ă, singurul lucru care ne interesează <clears throat> sunt cifrele. Dar există trei priorități cele mai uh, importante în ochii uh, grupului nostru. Avem nevoie de mai multă coeziune în Europa. Da, domnule Ashford, e adevărat că bugetul trebuie să se orienteze mai bine spre viitor. Trebuie să fie unul care să acorde mai multe fonduri dezvoltării ecologice. Dar avem nevoie, într-adevăr, de mai multă Europa, de mai multe uh, resurse proprii pentru bugetul european, pentru că astfel o să avem mai multă transparență. Dați-mi voie să trec în revistă aceste trei priorități pe, ca, pentru grupul nostru. În primul rând, o plus valoare mai mare. Să nu existe această idee preconcepută că atunci când banii ajung la Bruxelles, ei se pierd într-un fel uh, de gaură neagră. Este un mare neadevăr. Este mult mai bine ca banii să fie cheltuiți la nivel european decât la nivel național. Gândiți-vă la serviciul diplomatic, la reprezentanțele din țările terțe. E mai bine să ai ambasade a 27 de state membre mai degrabă decât um, o reprezentanță a Serviciului European de Acțiune Externă. Și da, aici intervine uh, raționamentul greșit al statelor membre care au votat pentru Serviciul European de Acțiune Externă, dar în același timp nu vor să renunțe imediat la propriile lor reprezentanțe externe și să nu mai uităm de controlul frontierelor. Și acolo e mai bine să avem mai multe fonduri europene sau să ne gândim la bugetul de dezvoltare și de cercetare. Astfel putem să facem economii pe scară largă. Asta ar însemna niște cheltuieli mai inteligente, investiții mai inteligente, pentru că bineînțeles că bugetul european este un buget de investiții. Cum spuneam, bugetul nostru trebuie să privească spre viitor. Deocamdată, bugetul nostru uh, se comportă ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Am uh, elaborat o strategie Europa 2020, avem acolo priorități politice, dar ducem lipsă de resurse. Să nu uităm că avem acum probleme cu mâna de lucru, avem probleme cu resursele naturale, cu sursele de energie. Cum putem să ne permitem să funcționăm ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat? trebuie neapărat să ne reformăm comportamentul și, prin urmare, și bugetul. Trebuie să ne gândim cum putem să facem economii de energie, cum putem să ne schimbăm comportamentul și modul de consum. Dacă vorbim despre un buget renoit, tocmai este unul care trebuie să fie adecvat priorităților din Europa 2020. Să nu uităm și ce se întâmplă în afara granițelor noastre. Vedeți ce s-a întâmplat în țările arabe, așa numita primăvară arabă și pentru aceasta avem nevoie ca să putem ajuta ajutăm aceste țări să uh, rămână pe calea pe care au pornit-o și să devină adevărate țări democratice. Și apoi, de ce nu putem să anulăm toate aceste modalități de rambursare, toate aceste rabate? Ar trebui ca Regatul Unit și țările de jos să înțeleagă că acum nu mai pot să beneficieze de aceste măsuri. Și, bineînțeles, nu în ultimul rând, avem nevoie de taxa pe tranzacțiile financiare pentru că astfel o să avem o resursă proprie, viabilă, care ne permite să cheltuim mai mult în interesul cetățenilor europeni. Eu nu sunt de acord cu acele state membre care spun că Uh, uh, vor să finanțeze mai puțin bugetul Uniunii Europene, dar în același timp multiplică competențele uh, Uniunii Europene. Cum o să putem să ne îndeplinim obiectivele? La ce servește să stabilim din ce ce mai multe priorități și competențe și să fie din ce în ce mai puțin bani? Deci vreau să rog guvernul britanic și olandez să se gândească la toate aceste lucruri. Mulțumesc acum are cuvântul domnul Lotu Arbischi, numele GUE. Domnule președinte, mulțumesc, domnule raportor Poiedo, veți înțelege că stânga are pretenții deosebite în legătură cu orientarea socială a uh, Uniunii Europene și tocmai de aceea suntem decepționați că latura socială nu constituie o prioritate mai pregnantă în raportul dumneavoastră pentru anii următori. Eu sunt convins că dezvoltarea modelului statului social și al principiului de solidaritate, tocmai uh, într-o perioadă de criză și de economii, sunt deosebit de importante. Ambele uh, aspecte sunt Uh, reușite culturale ale Europei care ar trebui să fie uh, baza și pentru procesul de integrare european. Bineînțeles, ați menționat o serie întreagă de priorități, inclusiv în perspectiva strategiei 2020 și dincolo de acest an. Dar eu cred că uh, majorarea bugetului cu mod, un procentaj modest de 5% ar fi suficient. Noi dorim să stimulăm Europa socială Uh, alte obiective, uh, cum sunt Frontex, ITER, alte proiecte, ar putea să mai aștepte uh, nu trebuie să stimulăm până la urmă Consiliul să stabilească priorități negative, să opereze reduceri. Ar fi greșit. Prin acest raport dezbaterea parlamentară în sensul reformării propriului sistem, totuși a fost declanșat și recunoaștem acest lucru, mai ales introducerea taxei pentru tranzacțiile financiare. În sfârșit, este o chestiune care trebuie să fie abordată cu toată seriozitatea, pentru că ea nu constituie doar un instrument de finanțare util, ci este vorba și despre mai multă transparență uh, asupra modului în care Uniunea Europeană se finanțează. Și este vorba despre o parte semnificativă a demersurilor de reglementare a piețelor financiare. Importante sunt de asemenea uh, reducerea uh, uh, rabatului și de asemenea reutilizarea fondurilor care uh, nu au fost accesate și reintrarea lor în bugetul comunitar. Mulțumesc, doamna Marta Andreasen. Deci Mulțumesc, domnule președinte. Acest parlament va fi din nou acuzat uh, că nu este rit cu realitatea dacă voteze, dacă votează sporirea bugetului pentru perioada 2013-2020. Motivul dat pentru această creștere este finanțarea strategiei 2020, cea care se spune ne va scoate din criză. Dar haideți să nu uităm ce s-a întâmplat cu strategia de la Lisabona. A fost uh, un eșec de proporții. S-au uh, folosit fără rost banii contribuabililor. Nu trebuie să repetăm această greșeală. Curtea de conturi a identificat un procent mare de neregularități în multe domenii ale politicilor și reprezintă 2,8% din buget uh, an după an și totuși noi finanțăm aceste regiuni. Costurile din proiecte au crescut uh, până la trei ori față de uh, estimările originale. Și tehnologiile ne costă foarte mult. Uh, bugetul pentru Galileo a crescut de la 7,7 uh, miliarde inițial la 22 de miliarde acum. O mare parte din buget este în continuare investit în politica agricolă comună, în timp ce doar 7,8% din forța de muncă din Uniunea Europeană lucrează în agricultură. Politica comună de um, pescuit este considerat un eșec de comisarul Dananaki și totuși uh, costă un miliard de euro. Serviciul de acțiune externă costă și el 500 de milioane în fiecare an și totuși încă nu și-a demonstrat rațiunea de a exista. Toate acestea justifică nu o creștere a bugetului, ci o reducere a bugetului. Sper că guvernul britanic va spune ce e mult e mult și să ceară o reducere a bugetului, dar se pare că deputații din coaliție aici doresc uh, doar ca bugetul să rămână la nivelul actual. Uh, contribuabilii britanici nu le vor mulțumi. Mulțumesc! Vă mulțumim. Are cuvântul acum domnul Lucas Hartong de la neafiliați. Voorzitter, vlak voor de Eerste Wereldoorlog. Vă mulțumesc, domnule președinte. De lichten gaan uit in geheel Europa. Înainte de primul război mondial s-a spus că în întreaga Europa se sting luminile. În fața noastră se află Raportul Poiedo privind prioritățile politice după 2013 este vorba de legislație, despre buget, divizarea Uniunii Europene pentru uh, viitorul cetățenilor europeni. Este o sărăcie culturală și intelectuală. Nu facem decât să ne înclinăm în fața elitelor europene se uh, afirmă că noi, pe plan internațional, uh, fiind o comunitate europeană, vom avea o mai mare greutate decât dacă am acționat fiecare pentru sine și în acest scop să fie majorat bugetul cu 5%. Este o prostie pentru că um, o țară care gândește sănătos, cum sunt țările de jos, nu va putea niciodată să accepte un asemenea raport. Uh, eurodeputații uh, care um, gândesc liber vor pune la gunoi acest raport, pentru că altfel, într-adevăr, luminile se vor stinge în Europa și viitorul uh, copiilor noștri va fi sumbru. Uh, domnule președinte, noi ne dorim ca lumina să rămână aprinsă în Europa și vom vota împotriva acestui raport. Președintele, mulțumesc. Continuăm dezbaterea prioritară privind viitorul Europei așteptăm punctul de vedere al Comisiei Europene. Însă ă, a fost ă, ridicat un cartonaș ă, albastru. Domnul Hartung, sunteți dispus să răspundeți la o întrebare? Vă rog. Domnul Gerbrand. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îl întreb pe colegii, colegul Hartung următoarele. În clipa de față, în G8 sunt reprezentate diverse state eh, membre europene. G8 înseamnă asociația celor mai importante economii ale lumii și în 10-15 ani nici o țară europeană nu va mai face parte din grupul G8. Cum puteți dumneavoastră să contribuiți la eh, faptul ca măcar eh, una, două din țările europene să joace un rol important? Nu sunteți dispus să colaborați în acest sens? Voorzitter, ik eh, bedank mijn collega. Domnule președinte, mulțumesc colegului meu pentru întrebare. Europa este atât de puternică eh, datorită statelor membre, iar eh, statele membre împreună pot să coopereze pe plan mondial pentru ca glasul lor să se facă auzit pe plan mondial. Guvernele naționale pot colabora în acest sens. Mulțumesc foarte mult, domnule președintele. Deci, stimați colegi, avem acum punctul de vedere al Comisiei Europene, domnul comisar Lewandowski. Vă mulțumesc, domnule președinte. Salut acest raport în numele Comisiei Europene. Este vorba despre o contribuție prețioasă la pregătirea viitoarelor perspective financiare și este un raport cu adevărat european. Este tocmai un punct de vedere 100% european să vorbești despre uh, viitoarele perspective financiare, așa cum a făcut-o domnul raportor. Așa cum spunea domnul Schulz, viitorul trebuie să fie o eră a solidarității. Oricum, eu m-am bucurat nu numai de conținutul raportului, ci și despre modul în care au decurs dezbaterile și toată procedura la Comisia Șure. Am putut să mă implic în mai multe rânduri și am fost foarte mulțumit de faptul că în această comisie a existat consens, a existat uh, un vot uh, cu mare majoritate pentru acest raport. Da, există o adevărată viziune în acest raport. Da, trebuie să afirmăm faptul că bugetul european nu este numai uh, unul care se suprapune cu bugetele naționale, ci un buget care are niște obiective superioare, niște ambiții care merg dincolo de interesele pur naționale și că dorește să creeze sinergii și uh, economii pe scară largă. Și Bugetul european este uh, unul de investiții și, prin urmare, își uh, afirmă diferența și plus valoarea datorită acestui caracter de buget de investiții și am putut să ne dăm seama care este plus valoarea unor politici tradiționale precum politica de agricolă comună și politica de coeziune. Dar să nu uităm că aceste politici riscă să fie depășite dacă nu le vom uh, uh recreiona pentru a exista o adecvare între toate politicile europene și obiectivele din Europa Strategia 2020. Și trebuie să existe un transfer de fonduri de la cele politici care erau mult prea finanțate, de la cele care nu erau suficient de bine finanțate. De exemplu, în ce privește energia, imigrația, uh, ce se, um, um, eficiența energiei energetică. Și trebuie să ne, nu uităm și rețelele transeuropene pentru că avem nevoie să fim interconectați sudul cu nordul Europei. Bugetul european trebuie să-și asume noi răspunderi, trebuie să fie o cutie cu instrumente pentru că nu este vina bugetul european uh, pentru proasta gestionare bugetară națională. Nu trebuie ca acest buget să aibă de suferit din cauza acestei uh, uh gestiuni uh, uh, pline de lipsuri. Raportul cere o reformă a cadrului financiar multianual și noi vom răspunde, mai ales în ce privește capitolul resurse proprii noi ne putem întreba cum putem să facilităm viața ministrilor de finanțe din statele membre, indicându-le noi posibilități de resurse proprii pentru uh, bugetul Uniunii Europene. Oricum, uh, în, uh, la sfârșitul acestei luni, noi vom prezenta o comunicare pentru a avea un cadru financiar multianual solid și cu un nivel adecvat de finanțare pentru toate prioritățile. Aș vrea să închei repetând convingerea mea că raportul de la subcomisia Șure este o bună contribuție la discuția despre viitorul Europei și un punct de uh, referință pentru comisie. Iar cooperarea între comisie și Parlament este indispensabilă, mai ales pentru deznodământul fericit pe care ne-l dorim cu toții uh, uh, în cadrul negocierilor uh, bugetare care ne așteaptă. Vă mulțumim, spune președintele. Este o dezbatere cheie cea pe care, uh, la care participăm astăzi, pentru că cele două instituții, Parlamentul și Comisia, vor să aibă un punct de vedere uh, foarte apropiat, dacă nu un punct de vedere comun, în ce privește uh, cadrul financiar multianual viitor. A, un cartonaș albastru. Nu există vreo regulă care să permită adresarea unei întrebări invitaților noștri. Da, puteți adresați întrebări deputaților europeni. Acum trecem la oratorii în numele comisiilor parlamentare și începem cu Comisia DEVE și domnul Tis Birman. Berman. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru Comisia de Dezvoltare și Cooperare, acest raport este unul vital. Se spune în acest raport că în următorii șapte ani Uniunea Europeană trebuie să facă față responsabilităților sale față de cele, cele mai sărace, pentru că recunoaște aceste responsabilitate și oferă un loc în cadrul bugetului. Statele membre trebuie uh, să își onoreze angajamentele de 0,7% din produsul național brut Cooperarea internațională suferă de reduceri bugetare. Trebuie să evităm suprapunerile și trebuie să cheltuim mai bine, mai eficient. Nu dorim ca schimbările uh, să fie făcute la nivelul uh, subiect, uh, bugetului pentru dezvoltare. Dorim ca aceste țări să încurajăm democrația și statul de drept. Subliniem faptul că acțiunea umanitară trebuie să continue să-și păstreze finanțarea proprie. pentru că aceasta va influența politici, eh, alegerile noastre politice în cadrul acțiunii externe, în cadrul acțiunii Serviciului de Acțiune Externă. Trebuie să continuăm să fim cel mai important partener al țărilor în curs de dezvoltare din lume. Are cuvântul domnul Gerbandi. Dank u wel, voorzitter. Mulțumesc, domnule președinte. Și Comisia pentru Mediu se declară mulțumită cu uh, raportul de față. Se vorbește despre lipsa de materii prime, amenințările la adresa diversității biologice, uh, uh, necesitatea de recurgere la surse noi de energie și de asemenea la durabilitatea economiei noastre. toate acestea sunt foarte importante. Dar există un dar. Uh, fiecare stat membru acum se uită de 10 ori la un ban până când îl cheltuiesc noi acordăm acum subvenții pentru lucruri care în viitor vor trebui să necesite uh, milioane de euro pentru reparații, pentru că este vorba de um, pagubele pe care le produce mediului înconjurător. De aceea, eu sper că în anii următori, până în 2020, să reducem subvențiile pentru acele sectoare care au un efect nefast asupra mediului înconjurător. Într-o perioadă de criză financiară nu trebuie să mai acordăm asemenea subvenții. Președintele, mulțumesc foarte mult. Iar acum, uh, din partea Comisiei ITRE, uh, nu, a fost o intervenție din partea Comisiei ENVI, iar acum trecem la o reprezentantă a Comisiei Regii, doamna Creel. Mulțumesc, domnule președinte, politica de coeziune uh, este un domeniu care necesită un buget corespunzător provocărilor zilelor noastre. Ne dorim investiții într-o structură modernă, într-o în domeniul de inovației, dezvoltării noilor tehnologii, ne dorim uh, o integrare europeană, ne dorim o forță de muncă bine calificată. Este nevoie de stimularea uh, regiunilor pentru ca ele să devină competitive, să se dezvolte economic. În același timp însă trebuie să spunem că toate regiunile trebuie să aibă acces la politica de coeziune. Statele din uh, răsăritul uh, Europei ca și statele din Europa Occidentală, pentru că există și regiuni în Europa Occidentală care necesită um, un buget pentru dezvoltare. De asemenea, Marea Britanie necesită un asemenea buget. Nu trebuie să um, spargem acum uh, bugetul pe uh, multe sectoare. Trebuie să operăm cât mai transparent și trebuie de asemenea să înlăturăm uh, toate prevederile birocratice inutile coeziunea este înțeleaptă, este necesară, pentru că acolo unde nu există coeziune, economiile naționale au de suferit. Deci uh, fondurile pentru politica de coeziune trebuie să fie disponibile și mulțumesc raportorului pentru că a ținut seama de poziția Comisiei Regii în raportul său le-a preluat integral și sper să susțineți și solicitarea privind categoria intermediară, pentru că noi în Comisia Regii am ajuns la o soluție de compromis și mi-aș dori ca uh, majoritatea europarlamentarilor să susțină această poziție. Uh, mizez pe sprijinul dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Giovanni Lavia din partea Comisiei Agri. Domnule președinte, eu vorbesc aici în numele majorității colegilor din Comisia de Agricultură și vreau să-l felicităm pe domnul Gariga Poledo pentru munca dumnealui excelentă din ultimele luni. A fost o dezbatere aprinsă și rezultatul final este o sinteză eficientă care preia uh, pozițiile diverselor delegații naționale și ține cont de sensibilitățile politice. În calitatea mea de autor al avizului de opinie din partea Comisiei Agri, sunt de acord cu dorința raportorului de a menține bugetul pentru PAC și mă opun, precum mulți dintre colegii mei de la Comisia Agri, amendamentului prezentat de către grupul ALDE, care cere ca multe din resursele uh, destinate PAC să fie uh, transferate pentru finanțarea altor activități. Politica agricolă comună este consfințită de tratate și este una dintre puținele politici cu adevărat europene care poate să joace un rol important într-un sector strategic și care furnizează servicii

În numele Comisiei pentru Femei are cuvântul doamna Eva Britt Svensson. Se pare că există mici probleme cu microfonul, nu? Acum funcționează lucrurile. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt președinta Comisiei pentru Femei și vreau să spun că deciziile esențiale trebuie să fie luate pentru probleme economice, fiscale, politica comercială. Toate acestea sunt chestiuni care determină bugetul nostru și uh, Influența femeilor este destul de mică în acest domeniu, dar pentru a avea un buget care să fie orientat pentru problemele viitorului, noi am încercat să insistăm asupra unor aspecte. Uh, uh, trebuie să fie folosită competența, experiența femeilor mai bine. Noi ne dorim uh, o situație de echitate, de integrare pentru buget nu este nevoie doar de mai multe resurse, este vorba și despre voința politică de a alege și alte priorități pentru orientarea bugetară, pentru valorificarea acelor competențe pe care și femeile pot să le ofere. În felul acesta, Uh, poate că am reușit să cheltuim banii mai înțelept, nu ar fi nevoie de mai mulți bani și am putea orienta politica viitorului mai bine. Mulțumesc, iar acum intervențiile nume proprii. Domnul Raimar Böge. Domnule președinte, stimate colegi, stimați colegi, raportul acesta este o ofertă rezonabilă adresată Comisiei și Consiliului pentru dezvoltarea bugetului Uniunii Europene într-o perioadă dificilă. Aș dori să îi mulțumesc raportorului Salvator Gariga și președintei Comisiei Sure, Iutea Haug, pentru activitatea excelentă desfășurată. Dincolo de toate diferențele politice care există între grupurile politice, activitatea a fost uh, marcată de efortul de a găsi uh, soluții comune europene pentru ca toți să poată să profite la maximum de buget. Ne uh, dorim să avem și mijloace proprii, pentru că, în clip, de fapt, bugetul trebuie să se configureze din sursele proprii. În felul acesta respectăm și prevederile tratatului ar trebui să ținem seama de acest lucru și să um, respectăm și eforturile colegilor din parlamentele naționale. Dorim să păstrăm unitatea bugetului pentru că uh, uh, nu trebuie să risipim bani din bugetul comun pentru sarcini care uh, nu sunt strict legate de activitatea bugetară. Noi, în baza tratatului de la Lisabona, trebuie să finanțăm corespunzător strategia 2020 pe care am configurat-o împreună. Iar în ce privește plus valoarea europeană, trebuie să avem o dezbatere corectă, de asemenea, privind sinergiile naționale și valorificarea implicarea lor pe plan comunitar. Sigur că există și un potențial de a face economii și bineînțeles că vom ține seamă de el. Deci ă, trebuie însă să, ca dezbaterea să fie serioasă în ce privește sinergiile naționale și posibilitățile de economisire. Consiliul trebuie să spună care ar putea fi prioritățile politice la care să renunțăm dacă ar vrea Consiliul să ă, opereze reducerea ale acestui buget. Dar eu sper ca și Comisia să ne susțină în propunerile pe care le facem și sper ca și viitoarele președinții să colaboreze deschis și transparent cu Parlamentul pentru ca să uh, fie agreat raportul nostru. Președintele îl întrerupe pe vorbitor. Mm, uh, dar aveți ocazia să mai vorbiți un minut pentru că există și un cartonaș albastru din partea colegului Epping. Domnule președinte, mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Din câte știu eu, domnul Böge este membru al Uniunii Creștin-Democrate din Germania. Deci mă întreb dacă pledoaria sa pentru resurse pro prin Uniunea Europeană reflectă în vreun fel poziția partidului uh, său uh, din Germania, din care provine? Mulțumesc. Răspund cu plăcere la această întrebare. Nu sunt doar membru al Uniunii Creștini democrate ci și de 13 ani sunt vicepreședinte al Partidului Creștin-Democrat din landul Schleswig-Holstein. Noi avem uh, poziția um, din Parlamentul European noi uh, susținem ceea ce s-a decis ca europarlamentar. Poziția noastră, într-adevăr, uh, este într-o mică contradicție uh, cu ceea ce se decide în partidul um, din țara noastră, dar susținem ceea ce este în interesul comunitar și mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, colegul Göran eh, Fön. EU Dragi colegi, Uniunea Europeană se confruntă cu provocări mult timp de aici înainte. Trebuie să ajungem la un sfârșit al acestei crize și să prevenim crizele viitoare. Trebuie să avem mai multă competitivitate, să uh, putem să controlăm mondializarea. Avem nevoie de mai multă cooperare transfrontalieră, mai ales în domeniul cercetării. Trebuie să găsim răspunsul la toate întrebările pe care le avem în ce privește aprovizionarea cu energie și lupta împotriva schimbărilor climatice. Trebuie să putem să creăm locuri de muncă mai multe și mai durabile. Și nu în ultimul rând, trebuie să putem să facem față consecințelor schimbărilor politice din țările care se află la sudul Uniunii, țările vecine. Da, trebuie să înțelegem altfel conceptul de Europa. În această dezbatere despre buget se vede foarte bine ce diferite sunt punctele de vedere. La Comisia Șure am discutat Uh, în mai multe rânduri despre acest uh, paradox în aparență, Statele își reduc bugetele naționale și noi la nivel european cerem o mărire a fondurilor, dar tocmai nu este un paradox. Din potrivă, dacă avem multe ambiții politice, dacă avem multe obiective la nivel european, atunci tocmai trebuie să punem în aplicare tratatul de la Lisabona și trebuie să avem mai mulți bani la nivel european pentru a putea ajuta acele state care se află în dificultate, precum Irlanda, Grecia și Portugalia. Dacă nu avem mai multe fonduri la nivel european, nu o să putem să ajutăm aceste guverne. Uh, guvernul britanic vorbește despre acel contribuitor net la guvern. Da, știm că există această categorie, dar ar trebui să ne uităm uh, un pic uh, egoismele naționale și să fim mai ambițioși și să susținem acele politici tradiționale precum uh, politica agricolă comună și politica de coeziune care au o adevărată plusvaloare. Vreau să-i mulțumesc domnului raportor Gariga care a reușit să um, întrunească o mare majoritate pentru raportul dumnealui. Da, el cere o creștere cu 5%, dar acești 5% ar trebui să fie destinați politicilor care garantează viitorul Europei. Creștere economică, cercetare, ocupare, pentru că fără acești bani în plus nu o să putem să răspundem provocărilor care ne așteaptă și trebuie să modificăm structura cadrului financiar multianual, pentru că dacă nu vom face decât să tot cerem reducerea bugetului european, atunci țări precum Suedia care a aderat la Uniunea Europeană în anii 90 nu vor mai putea să se bucure atât de mult de finanțările europene și apoi să nu uităm că contribuția uh, statelor membre a scăzut din anii 90 până acum. Acest lucru este valabil atât pentru Suedia cât și pentru Regatul Unit. Nu cu bugete de austeritate vom putea să ieșim din criză. Avem nevoie de mai multe investiții și de aceea avem nevoie de eforturi comune, eforturi mai multe. Mulțumim acum are cuvântul domnul Haglund. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumim, mulțumesc mult uh, raportorului nostru care a reușit să reunească toate ideile noastre. Provocările cu care ne, confrunt, ne vom confrunta sunt provocări cu care suntem cu toții de acord și trebuie să ne asigurăm că avem bani suficienți pentru um, a le răspunde. În comisie am uh, vorbit uh, despre creșterea bugetului uh, cu 5% pentru viitorul cadru financiar multianual. Într-adevăr, în capitalele statelor noastre este greu să justificăm această creștere cu 5%, dar e nevoie de această creștere pentru a răspunde provocărilor cu care ne vom confrunta. Nu putem uh, să facem acest lucru fără bani, dar trebuie să ne măstrăm și credibilitatea trebuie să reanalizăm structurile și costurile existente și să încercăm să ne îmbunătățim credibilitatea, adică să reușim să facem economii și să schimbăm prioritățile în cadrul bugetului. Mă gândesc aici la politica agricolă comună, de exemplu, și mă gândesc și la politica de coeziune. E vorba aici de o grămadă de birocrație. Iar venitul nostru la Strasburg este o, un alt exemplu de acest fel. Ar trebui uh, dezbătute toate aceste uh, lucruri pentru ca apelurile noastre la, pentru creșterea bugetului să fie mai credibile. O altă problemă în uh, buget este faptul că trebuie să avem o discuție serioasă în legătură cu resursele public, eh, proprii. Este foarte important acest lucru pentru a putea uh, modifica structurile Iată lucrurile care trebuie rezolvate pe viitor. Vom vedea dacă vom putea avea un dialog constructiv cu Consiliul, pentru că acesta este decisiv pentru a garanta viitorul bugetului european. Mulțumesc! Mulțumesc, care cuvântul domnul Șimanski. Mulțumesc, domnule președinte. Delegația poloneză în uh, grupul conservator se va pronunța în favoarea Uh, raportului privind cadrul financiar multianual. Dar asta nu înseamnă că uh, nu uh, cunoaștem și punctele slabe ale acestui document. Este de fapt o pierdere de timp să vorbim despre asta. Noi trebuie de fapt să dezvoltăm fondurile proprii ale Uniunii Europene, dar asta înseamnă mai multe impozite pe plan național, iar cetățenii noștri deja suferă sub povara fiscalității. Trebuie să evaluăm foarte critic politicile actuale. Nu trebuie să acceptăm risipirea de bani. Uh, iar agenda 2020 poate să însemne că uh, anumite strategii politice nu vor fi reformate, deși ar fi foarte important să se întâmple așa, că nu va fi stimulată coeziunea uh, cum s-ar cere. De asemenea, plus valoarea europeană ar putea să aibă de câștigat în urma politicii de coeziune. În Polonia acest lucru ar uh, deveni evident. O creștere economică în baza politicii de coeziune uh, nu ar fi doar în folosul nostru, ci în toată Europa Centrală ar însemna mai bune condiții pentru investitori care nu ar avea folos doar la uh, Varșovia, Praga, dar și în alte zone din Europa. Mulțumesc, Helga Trüppel. Mă refer la afirmația domnului Ashworth, care nu a uh, permis să uh, stabilim un buget european mai inteligent. Eu cred că Așa ar fi trebuit să procedăm. Ar fi trebuit să identificăm punctele unde se pot economisi bani comunitari, unde uh, managementul este chemat să găsească soluții. Să vedem unde uh, avem nevoie de bani pentru a face uh, față adecvat noilor provocări politice. O mai mare disponibilitate spre reformă, mai mult curaj politic, astfel încât să uh, răspundem provocărilor actuale până în anul 2020. Prin poziția dumneavoastră, domnule Eșuot, uh, nu cred că um, vom ajunge unde trebuie. Trebuie să avem curajul să revenim la un sistem al uh, mijloacelor financiare proprii. Asta va întări Uniunea Europeană, va face ca sistemul nostru de finanțare să fie mai transparent, cetățeanul să înțeleagă de unde vin fondurile. Uh, iar în ce privește taxa pentru tranzacțiile financiare, este importantă pentru că ne permite să reglementăm mai bine piața financiară și să avem o politică mai inteligentă. Acesta ar fi un pas înainte care nu ar sufoca statele membre, ci ne-ar deschide tuturor uh, noi posibilități. Și domnul Verhofstadt are dreptate când spune că trebuie să fim dispuși să ne asumăm sarcini uh, uh, comune, uh, dar dacă înființez un serviciu de acțiune europeană și în același timp pe plan național trebuie să faci economii, atunci nu cred că găsești soluțiile potrivite. Noi trebuie să încercăm să fim solidari pe plan european, iar un plus valoare europeană este în folosul cetățenilor doar atunci când se fac investiții în domeniul cercetării, în domeniul educației, când sunt valorificate rețele inteligente energetice. Acestea sunt sarcinile viitorului. Pentru aceasta trebuie să avem un buget inteligent. Doriți să răspundeți la o întrebare pe care un coleg dorește să vă adreseze. Colegul Van Dalen. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Trupel, vorbiți despre uh, uh, anumite eh, concepții, nevoie de mai multă Europa, mai multă Europa ne face bine, dar mai multă Europa necesită și mai mulți bani. Noi știm foarte bine care sunt procentajele pe care eh, vi le doriți, dar mi se pare ciudat, doamnă Trupel, eh, că cetățenii privesc lucrurile cu alți ochi, încrederea în Europa scade, cetățeanul de rând vede în Europa un fel de mecanism însetat de bani care risipește mulți bani. Vă rog, doamnă Trupări. Cred, domnule coleg, că dumneavoastră faceți o greșeală politică dramatică. Dacă noi uh, ne dorim uh, în Europa întoarcerea la națiune, atunci distrugem un proiect european mai uh, vechi de 50 de ani. Ce se va întâmpla? Există pe plan național, sigur, și corupție, scandaluri și poate și pe plan comunitar. Acestea trebuie combătute, dar nici de cum efortul de a construi uh, o Europa integrată și de a crea o plus valoare europeană, pentru că statele naționale ar fi foarte slăbite în uh, lupta și competiția internațională. Doar împreună uh, putem realiza proiectul care s-a înfiripat după cel de-al doilea război mondial și nu trebuie să-l distrugem. Mulțumesc, colegul Miguel Portas. Vă mulțumesc. Am ascultat toată dezbaterea până în prezent și eu am să merg împotriva curentului. Vreau să vă întreb, o monedă solidă poate să fie durabilă fără un buget european puternic? Eu cred că nu. Nu se poate. Și criza datoriilor suverane ne dovedește. Dacă astăzi am fi avut un buget puternic, nu ar fi existat atacuri uh, speculative împotriva datoriilor publice uh, ale Greciei și Portugaliei. Iată unde rezidă problema principală și ea nu a fost menționată în raportul domnului Gariga. Cred că acest raport a dus lipsă de ambiție. O creștere cu 5% pare să fie exagerată, dar numai în ochii guvernului majestății sale nu și al opiniei publice. Nu putem să avem priorități în domeniul creșterii economice și al ocupării cu un buget european aproape înghețat. Nu putem să facem față noilor obligații care decurg din uh, tratatul de la Lisabona dacă păstrăm același nivel de finanțare al bugetului. Nu putem să concepem o politică de coeziune eficientă în cazul în care ea nu dispune de finanțări uh, adecvate, mai ales având în vedere dezechilibrele teritoriale din Uniunea Europeană. Apoi, noi suntem în favoarea taxei pe tranzacțiile financiare. Mulțumesc, dragi colegi. Acum are cuvântul doamna Nichița Vela. Mulțumesc, domnule președinte. S-au spus deja multe. Și eu aș dori să prezint uh, idei diferite. Cu Câțiva, cu ani în urmă, am cinat cu uh, fostul președinte al Statelor Unite, Ford. Și dânsul mi-a spus atunci că dorește să se întâlnește cu Callahan, care era atunci primul ministru britanic, uh, și Callahan a spus de ce nu combinăm uh, o astfel de întâlnire cu un, o partidă de golf. Și Ford a spus, Uh, și primul ministru al Canadei joacă bine. De ce să nu-l invităm? Și acesta a spus, am de discutat uh, și cu prim-ministrul francez, haideți să-l invităm și pe el. Dar apoi, când au vorbit la telefon, au spus că germanii se vor supăra dacă nu invită nimeni uh, și au spus trebuie să invităm și pe ei. Și când germanii au acceptat invitația, au spus, dar Italia are președinția Uniunii Europene în acest semestru. Trebuie să invităm și pe italieni. Așa că Ford mi-a spus, știi, Nichi, a fost pentru prima dată că mi-am dat seama că această uniune este atât de împărțită, de divizată, de neechilibrată, într-o zi veți avea un buget european suficient uh, pentru a a putea să contați pe scena mondială, atunci veți fi puternici. Mulțumesc, domnule președinte. Eh, Madame Angelica Wertmann. Are cuvântul acum doamna Wertmann. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia bugetară se ocupă de uh, ceva vreme intens cu viitorul cadru financiar multianual. Raportul este binevenit. Pretențiile față de uh, Uniunea Europeană sunt mari, în același timp și criticile. Trebuie să ne concentrăm pe câteva idei. Referința, raportarea la cetățenii europeni, pentru că uh, nu trebuie ca cetățenii să sufere doar efectele crizei economice, în același timp să nu ținem seama de așteptările lor, pentru că ei sunt supuși și uh, provocărilor globalizării. În felul acesta pot să-și piardă orientarea personală. Nu vor mai putea să susțină proiectul european într-un moment de debusolare. Noi trebuie să susținem proiectul european Europa trebuie să fie mai bine înțeleasă de cetățean pentru ca ă, să fie susținută de cetățean. Iar această acceptanță, atât la nivelul cetățeanului, cât și pe plan ă, politic în statele membre, va fi cu atât mai mare cu cât ă, bugetul european poate crea o plusvaloare. Doar acest argument poate fi convingător. Iar elementul esențial în uh, viitorul cadru financiar multianual trebuie să fie strategia 2020. Atunci putem configura dimensiunea necesară a bugetului. Mulțumesc, domnul Jan Olbricht. <coughs> Panie președinte, panie comisar. Domnule președinte, domnule comisar, domnilor și domnilor, Cel care nu știe foarte bine ce se întâmplă ar putea să creadă că Parlamentul de dovadă de uh, lipsă de răspundere atunci când cere o mărire a bugetului european, dar pot să vă asigur că la subcomisia Șure am avut dezbateri uh, uh, cât se poate de realiste și de pragmatice. La comisia noastră am discutat despre cât de mult ne vor costa deciziile politice care au fost deja luate de către statele membre și statele membre, inclusiv cele care trimit acum scrisori, au fost printre cele care au adoptat aceste decizii politice din strategia Europa 2020. Deci, încă o dată, noi am încercat să răspundem la această întrebare cât ne va costa uh, respectarea obiectivelor pe care le-au acceptat toate statele membre și de aceea am ajuns la concluziile și la sugestiile din raport. Da, avem nevoie de mijloace realiste pentru a ne finanța ambițiile și obiectivele. Acest raport va fi votat în curând. A fost unul foarte bine conceput și se bazează pe multe amendamente de compromis. Este un raport cât se poate de realist și este un bun punct de plecare pentru a demara discuțiile. Cred că putem să afirmăm în această aulă că Parlamentul European este pregătit pentru a începe aceste negocieri interinstituționale și eu sunt convins că președinția poloneză va fi una care va permite inițierea unor discuții cât se poate de realiste, pentru că guvernul din Polonia este unul pro-european. Va fi o dezbatere dificilă, dar constructivă. Deci, încă o dată, cred că datorită acestui raport suntem pregătiți să pornim cu dreptul în aceste negocieri. Acum nu m-am Iuta Hauca are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, stimate colegi, stimați colegi, cu un an în urmă, plenara a decis să, ca o subcomisie să uh, lucreze uh, asupra acestui cadru financiar multianual. În felul acesta, Comisia Sure s-a filipat și exact uh, când se împlinește un an putem furniza documentul a fost o activitate uh, care nu a putut să fie realizată decât printr-o uh, disciplină de fier uh, și în același timp printr-o atmosferă de solidaritate și de încredere reciprocă. Iar pentru această atmosferă doresc să mulțumesc din inimă tuturor colegilor care s-au implicat. Rezultatul nostru, raportul care a fost elaborat de Salvator Gariga, constituie într-adevăr un rezultat bun care uh, uh, merită să fie analizat în profunzime. Dar eu știu că pentru a obține rezultate bune nu e nevoie doar de o mână de eurodeputați, este nevoie și de buni colaboratori și am găsit buni colaboratori nu doar în rândul asistentelor și asistenților noștri, ai colaboratoarelor și colaboratorilor apropiați, dar și activitatea secretariatului a fost excepțională. A fost o echipă extraordinară condusă de Monica Strasser, o echipă competentă care um, a fost deosebit de angajată în acest demers. A, a arătat uh, răbdare, a fost creatoare, a fost spontană, a fost flexibilă și întotdeauna și uh, în bună dispoziție. Se pare că volumul mare de muncă uh, l-au uh, dovedit cu entuziasm. Mulțumesc tuturor acestor oameni. De la bun început, Salvador și cu mine ne-am propus să elaborăm un raport care să se bucure de sprijinul la cel puțin două treimi al Parlamentului. În votul uh, final am avut chiar patru cincimi în favoarea noastră. Asta ne-a bucurat foarte mult, pentru că um, este o perioadă uh, de mari provocări pentru care am elaborat această perspectivă financiară, inclusiv strategia 2020 a trebuit să fie avută în vedere și uh, nu am propus nici de cum o majorare a bugetului european care să fie deplasată. Ceea ce propunem noi este o majorare realist Raportul nostru uh, conține 174 de aliniate care sunt tot atâtea argumente pentru mai multă Europa. Vă rog, citiți acest raport. Constituie cea mai bună bază pentru ca noi să putem să-i convingem pe cetățeni în dezbaterile pe care le avem în circumscripțiile noastre și să începem și negocieri serioase cu Consiliul. Mulțumesc tuturor care s-au implicat în acest Uh, efort de redactare. Mulțumesc. Doamna Anne Jensen. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu Aș dori să subliniez faptul că raportul este unul foarte echilibrat și oferă un mandat clar, dar și flexibil Comisiei pentru Bugete, care acum trebuie să negocieze un acord cu Consiliul. Doresc să reafirm ceea ce a spus doamna Hauk, că ar fi bine ca șefii de state și deci miștii de finanțe trebuie să citească acest uh, raport înainte să spună că nu e bun. Doresc să mulțumesc domnului Gariga și doamnei Haug pentru toată această excelentă colaborare. Doresc să mulțumesc comisiei care a fost foarte activă în acest proces. Am putut astfel să abordăm toate părțile bugetului european, să acoperim toate domeniile politicilor pe care dorim să le, care dorim să reflecte în buget. Deci, iată, s-au făcut multe eforturi și s-a lucrat foarte serios la acest raport. Suntem ambițioși pentru că avem strategia 2020 care are obiectivul să transforme Uniunea Europeană pentru a o face capabilă să uh, facă față concurenței uh, Chinei, uh, să-și asigure furnizarea de energie și așa mai departe. Dorim și surse mai durabile de energie. Ar fi fost bine ca în ceea ce privește politica agricolă comună să fim mai fermi și să ne gândim cum putem economisi uh, din politicile structurale, pentru că sunt fonduri care revin la statele membre. Cred că ar fi bine să să obținem această creștere a bugetului cu 5% pentru că astfel vom putea face uh, față noilor provocări în investiții, transporturi, cercetare și așa mai departe, toate aceste domenii în care Uniunea Europeană ar trebui să investească pe viitor avem mandat pentru a negocia viitorul buget al Uniunii Europene. E vorba aici uh, de un uh, plafon de plăți. Trebuie să facem față noilor provocări. Nu știm tot ce, va, nu, ce se va întâmpla până în 2020. Eu, în orice caz, sprijin acest raport. Mulțumesc. Are cuvântul colegul Vaimon. Panove, poslední... Doamnelor și domnilor, în ultimele luni ne-am consacrat pregătirea acestui raport pe tema cadrului financiar multianual din 2013 până în anul 2020. Și asta mi-a adus aminte de o povestire a lui uh, Karel Čapek, un uh, scriitor renumit din țara mea. Știți că Există această poveste a celor care doreau să facă o prăjitură și fiecare a pus ingredientul care i-a trecut prin minte și până la urmă s-a ajuns la un aliment indigerabil. Cred că așa s-a întâmplat și cu acest cadru financiar multianual. Fiecare a pus în acest raport uh, ce i s-a părut mai interesant am uh, încercat să spunem că strategia Europa 2020 este un uh, punct de reper, un punct de referință, dar mi-e teamă că până la urmă am fixat numai niște obiective nerealiste, am făcut uh, alegeri care nu sunt tocmai înțelepte. Da, vorbim despre nevoia de a avea resurse proprii, vorbim despre crearea de euroobligațiuni, dar eu nu cred că este o soluție bună, căci asta înseamnă că Uniunea Europeană se va îndatora. Președintele, am fost informat că sub